Ladies and gentlemen, welcome and let us continue by... Doamnelor și domnilor, ne reîntoarcem uh, și continuăm cu punctul numărul 10, prezentarea unui studiu intitulat Inteligența artificială și dreptul civil, regulile privind răspunderea dronelor. Comisia AFCO acest uh, raport a fost comandat de Comisia AFCO la uh, solicitarea comisiei noastre. Studiul analizează um, legislația națională și europeană privind dronele pentru utilizare civilă, modul în care sunt acestea definite și clasificate, dacă certificarea și registrarea, înregistrarea sunt necesare, cum este evaluată răspunderea și împărțită între factorii implicați și dacă este nevoie de o asigurare obligatorie. În cele din urmă, în baza unei abordări de management al riscurilor, studiul elaborează recomandări pentru viitor. Aș dori să-i urez bun venit domnului Andreea Bertolini, profesor asistent de drept privat la Școala Superioare Santana din Pisa și profesor adjunct la Universitatea din Pisa, Departamentul de Economie și Afaceri, care a elaborat acest uh, studiu. Aveți 15 minute pentru această prezentare. Mulțumesc foarte mult. Acest uh, studiu își propune să identifice aspectele legate de certificarea și de certificarea dronelor în domeniul civil, precum și aspectele legate de răspunderea în legătură cu acestea. Vă voi prezenta obiectivele acestui studiu, metodologia pe care am folosit-o și apoi uh, voi aborda definițiile și criteriile de clasificare a dronelor utilizate în legislația europeană și în uh, legislația din Statele Unite și din statele membre. Apoi voi continua cu aspectele legate de răspundere și asigurare și apoi voi ajunge la concluzii și recomandări. În ceea ce privește obiectivele, Studiul și-a propus să ofere o viziune de ansamblu asupra definițiilor și clasificărilor dronei, dronelor în statele membre și în legislația europeană. Analizează și evaluează regulile aplicabile dronelor din punct de vedere al răspunderii și formulează recomandări. Am folosit uh, studii, un studiu al legislației, documentelor de politică și publicațiilor academice, am folosit o perspectivă comparativă și am efectuat o analiză funcțională bazată pe evaluarea uh, măsurilor uh, și stimulentelor furnizate de legislație. Am vrut să vedem ceea ce este reglementat la modul general, dar și în cazurile specifice. Criteriile de clasificare care sunt relevante uh, pentru că dronele trebuie să fie clasificate din mai multe puncte de vedere și care sunt reglementările în acest sens. Haideți să vedem ce spune legislația europeană, în primul rând. Recent, Uniunea Europeană a reglementat dronele printr-un regulament din 2018, RCA, definind dronele denumite și uh, aerovehicule sau aeronave fără pilot, ca fiind orice aeronavă care operează sau este concepută pentru a funcționa în mod automat și pentru a fi pilotată de la distanță fără un, prezența unui pilot la bord. Cei sunt incluse și aeronavele de modelaj. Vedem așadar că e vorba de o funcționare cu comandă la distanță și uh, o funcționare autonomă. Acest, acest regulament adoptă și un grad general de periculozitate, uh, care este inclus drept criteriu de clasificare. Nu e vorba numai de o utilizare de masă, uh, așa cum este cazul în alte acte legislative din Europeană și din Statele Unite, însă sunt luate și alte aspecte în considerare. De exemplu, celelalte riscuri pe care le poate avea utilizarea dronelor. De exemplu, dacă dronele trebuie să fie dotate cu senzori, cu capacități de înregistrare și asta din punct de vedere al legislației privind confidențialitatea datelor. Dronele sunt definite, definite în moduri diferite la nivelul statelor membre și în raportul meu veți vedea o viziune de ansamblu a acestor definiții și criterii de clasificare. Nu avem acum timp să intrăm prea mult în detaliu. Uh, statele membre în general uh, clasifică dronele în funcție uh, Statele Unite, îmi cer scuze, clasifică dronele în funcție de uh, greutate. Uh, și sunt definite ca aeronave care sunt uh, operate fără posibilitatea unei intervenții umane directe din interiorul sau uh, de la nivelul aeronavei. Deci ideea este că nu există o, un, o ființă umană în aeronava respectivă și nu se vorbește neapărat în mod explicit despre funcționarea cu comandă la distanță sau operarea autonomă. Legislația americană clasifică dronele în funcție de uh, greutate și funcție, cu o diferențiere între greutate și dimensiune și o diferențiere a funcției um, pentru care este utilizată o dronă uh, comercială, sau uh, uh, publică. De asemenea, pentru acestea există o definiție în legislația americană. Însă, statele membre, spuneam, clasifică dronele în primul rând în baza greutății. Dar nu este singurul aspect relevant, pentru că pentru că există și alte riscuri uh, Uh, legate de drone, dincolo de cele legate de căderea unei drone și rănirea unei persoane care trece pe acolo. Așadar, legislația europeană este mai satisfăcătoare, aș spune, din acest punct de vedere, este mai logică, mai coerentă uh, Uh, decât legislația majorității statelor membre și permite o diferențiere mai subtilă a nivelurilor de risc pe care le aduc dronele prin utilizarea lor. Diferitele niveluri de risc depind și de diferitele aplicări. Uh, de diferitele aplicații uh, și ar trebui să justifice diferitele mm, cerințe de certificare, deci cerințele de securitate pe care trebuie să le satisfacă o dronă pentru a fi comercializată pe piața europeană și apoi cerințele de înregistrare și chiar și cerințele de asigurare. Și o să dau mai multe detalii despre acest lucru, însă nu ar trebui să uh, conteze atunci când se selectează uh, regula cea mai satisfăcătoare din punct de vedere al răspunderii. Acolo contează managementul riscurilor și nu riscurile specifice ale unei anumite aplicații. Utilizarea comercială sau non-comercială a dronelor, în schimb, poate fi relevantă pentru identificarea diferitelor reguli de răspundere. Și vom ajunge imediat la acest subiect. Vorbind despre răspundere. Legislația europeană spune că operatorul este răspunzător dacă nu reușește să folosească drona în condiții de securitate. Și Comisia Europeană trebuie să detalieze aceste, aceste cerințe. Celelalte principii relevante la nivel european sunt uh, Um, directiva privind uh, produsele cu defect, care se aplică tuturor produselor uh, comercializate pe uh, piața europeană și regulamentul 785 din 2004 care se referă la cerințele de asigurare și care include și cerințele pentru asigurarea dronelor. Acestea sunt uh, actele legislative relevante de la nivel european și care se aplică dronelor pentru a vedea cine uh, este responsabil în cazul unui accident. Cum spuneam, regulamentul nu se referă în mod specific la problema răspunderii. Prin urmare, există o, marge, o mare marge de manevră aici uh, pentru uh, statele membre în legislația lor națională. Cu toate acestea, se identifică sau operatorul dronei este identificat ca fiind persoana fizică sau corporația care mm, pune drona în, uh, în funcțiune, deci o asigură utilizarea ei și care poate fi identificat ca partea răspunzătoare. Uh, ceea ce seamănă și cu soluția consacrată de multe state membre, de legislația multor state membre. Pentru că statele membre reglementează răspunderea ca o extindere a uh, legislației deja existente în domeniul aviației civile, ceea ce nu este totdeauna logic, pentru că uh, dronele au foarte multe aplicații diferite dacă le comparăm cu aeronavele tradiționale, cu uh, avioanele. Uh, Însă este ușor de înțeles de ce statele membre au decis să adopte acest gen de extindere ca fiind o soluție ideală în acest domeniu. Majoritatea statelor membre au o regulă strictă uh, pentru stabilirea răspunderii, adică uh, uh consideră răspunzătoare un anumit, uh, răspunzător anumită parte. Nu este neapărat uh, culpa deci se utilizează mai degrabă reguli bazate pe răspundere și nu pe culpă și majoritatea statelor membre au stabilit uh, și condiții legate de uh, asigurare și de uh, necesitatea de a exista o asigurare obligatorie. Apoi, diferențierea între utilizarea comercială și non-comercială a dronelor. Aici am făcut un, o hartă care arată că majoritatea statelor membre, adică cele cu portocaliu, uh, au ales o regulă strictă de răspundere, însă celelalte, ca de exemplu Republica Cehă, au uh, reguli legate sau bazate pe principiul culpei. Având o, o persoană principală răspunzătoare pentru accidentele în care sunt implicate drone. Uh, statele care aplică Uh, principiul răspunderii identifică operatorul sau proprietarul uh, dronei ca fiind răspunzător cu consecințe și teoretice și practice, pentru că aceste reguli uh, bazate pe răspundere, pe tragerea la răspundere, consacră um, drepturile victimei. Apoi, chiar dacă operatorul este cel mai apropiat de, mm, de, de, de ideea de folosire a dronei, nu este neapărat cel mai calificat pentru a oferi uh, compensare victimelor. Însă, operatorul este mai ușor de identificat, pentru că o dronă are un singur operator. În Statele Unite, însă, Răspunderea nu este reglementată la nivel federal, așa cum este, de exemplu, reglementată certificarea și de aceea statele la nivel individual și legislația lor specifică decide în acest sens. Pentru dronele mai mici, legislația americană îl identifică pe pilot ca fiind partea răspunzătoare. Uh, probabil că nu este, cum spuneam mai devreme, uh, nu este cea mai bună idee ca pilotul să fie considerat răspunzător dacă se dorește o compensare a uh, victimei. Totuși, um, din punctul meu de vedere, această măsură nu este una suficientă. Dacă vrem să facem o evaluare a acestei imagini de ansamblu, am putea concluziona că, dintr-un punct de vedere al managementului riscurilor, răspunderea ar trebui să fie legată de partea care are cea mai mare capacitate de a minimaliza costurile și de a, uh, de a, de a furniza asigurarea. Probabil că operatorul, din acest punct de vedere, este cel mai potrivit pentru managementul riscurilor Din acest punct de vedere și legislația europeană și legislația statelor membre uh, este adecvată. în momentul în care uh, adoptă aceste reglementări privind răspunderea. Iar reglementarea acestor aspecte la nivel european pare să fie preferabilă pentru a se evita uh, fragmentarea de la nivelul stat, diferitelor state membre. Și am încercat să arăt modul în care aceste reguli privind răspunderea afectează modul în care uh, apar diferite noi tehnologii. Dacă regulile sunt diferite la nivelul statelor membre, producătorii pot fi tentați să aducă um, soluții tehnice fragmentate, care conduc la o fragmentare și a pieței, nu numai a cadrului juridic aplicabil dronelor. Deci mai este și acest punct suplimentar care recomandă ca intervenția să se facă la nivel european în acest domeniu și nu la nivelul uh, statelor membre individuale. În ceea ce privește clasificarea dronelor, uh, acesta trebuie să bazeze pe riscuri și abordarea introdusă de regulamentul european din 2018 um, este uh, cea mai corectă din punct de vedere al managementului riscurilor. Deci condițiile de clasificare în acest domeniu, Uniunea Europeană s-a descurcat până acum foarte bine. Cu toate acestea, toate dronele ar trebui să uh, fie supuse procedurii de înregistrare. De ce? Pentru că acest, acest proces de înregistrare conduce la identificarea clară a proprietarului și a operatorului dronei. Uh, și astfel, abordarea americană pare să fie recomandabilă, pentru că în Statele Unite orice uh, dronă care depășește 250 de grame, trebuie mas- o masă de 250 de grame trebuie să fie înregistrată. Și condițiile de înregistrare sunt și mai stricte uh, atunci când se depășesc 25 de kilograme, dar toate dronele practic trebuie să fie înregistrate și asta are efecte pozitive pentru că ajută la identificarea uh, proprietarului și a operatorului și oferă uh, certitudine întregului sistem. Și în ceea ce privește răspunderea, concluzia mea este că nu ar trebui să aplicăm uh, reguli bazate pe culpă, ci reguli bazate pe standarde obiective de răspundere, unde nu trebuie demonstrată culpa. Și am spus în acest sens că trebuie identificată acea parte care este responsabilă prima face, uh, responsabilă față de victimă. Acea abordare de tip uh, ghișe unic. Uh, fie că e vorba de operator, de pilot. Deci, partea care solicită compensare nu ar trebui să fie pusă în dificultatea de a identifica către ce parte trebuie să se întoarcă pentru a primi această compensare. Așadar, trebuie stabilită exante care este această parte responsabilă, răspunzătoare prima facie și acea parte ar trebui să aibă dreptul să uh, se întoarcă apoi către celălalt factori implicați, ca de exemplu producătorul dronei. Însă această, um, această regulă strictă a răspunderii ar trebui să contribuie la o identificare clară pentru victimă și din acest punct de vedere operatorul este cel mai uh, calificat pentru a fi considerat răspunzător sau atunci când vorbim despre compensări, compensații. Iar dacă e vorba de drone utilizate în scopuri non-comerciale, această parte uh, poate fi uh, proprietarul și nu neapărat operatorul. Din punct de vedere al asigurării, toate dronele ar trebui să fie acoperite de uh, asigurări uh, uh, uh împotriva terților, ceea ce nu este neapărat valabil la nivel european, pentru că spuneam că uh, dronele de greutate, de dimensiuni mai mici, nu sunt uh, neapărat uh, supuse unui principiu obligatoriu de asigurare. Condițiile de asigurare ar trebui să fie legate de riscul general al dronei respective. Regulamentul din 2018 prevede că ceea ce contează nu este numai dimensiunea dronei, dar și posibilitatea de a uh, dăuna, de a aduce un prejudiciu altor drepturi uh, fundamentale, cum, e vorba, cum ar fi uh, capacitățile de înregistrare și de filmare, care ar putea să prejudiceze dreptul la confidențialitatea datelor. Și aici, în acest sens, trebuie determinat ce tip de condiții de asigurare uh, trebuie aplicate. Uh, și utilizarea dronelor în scopuri comerciale sau non-comerciale nu este atât de relevantă aici, pentru că chiar și o utilizare non-comercială a unei drone poate fi foarte periculoasă. Dacă ne gândim la amenințarea adusă um, vieții private a oamenilor, atunci riscul este unul foarte înalt. Din acest punct de vedere, de vedere legislația europeană actuală trebuie să fie supusă unui proces de coordonare. Regulamentul din 2018 și uh, directiva și, și, um, și regulamentul din 2004 privind condițiile de asigurare. Ele trebuie să fie uh, puse în concordanță. Apoi, compensarea victimelor. Aici S-a, doved- s-a tot vorbit despre necesitatea de a avea un fond de compensații uh, și la drone, așa cum există la autovehicule. Deci toți cei care achiziționează o dronă ar, trebui să ar putea să plătească o taxă sau un procent din preț uh, care să fie apoi redirecționat acestui fond uh, care să servească ulterior la compensarea victimelor atunci când o dronă nu este asigurată sau să acopere acele Uh, prejudicii aduse de uh, drone care nu intră în obligativitatea asigurării, dronele mai mici uh, sau cele care sunt excluse de la obligație, obligativitatea asigurării. Și rolul Uniunii Europene în acest domeniu, repet, este deosebit de relevant pentru că reglementarea acestui subiect la nivel european este mult mai logică și ar conduce la evitarea fragmentării sistemelor juridice și, în plus, regulile privind răspunderea au o influență asupra utilizării uneia sau alteia dintre tehnologiile existente și nu ne dorim ca noile tehnologii uh, să se fie fragmentate pe piața europeană. Vă mulțumesc! Thank you very much, Professor. Uh, now, uh, would... Mulțumesc, domnule profesor. Îi întreb pe membrii comisiei noastre, în special pe doamna Delvo, dacă au vreo întrebare. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Andreea, pentru această prezentare. N-am înțeles ceva. Spuneai că există o nouă clasificare la nivel european care datează din 2018 și nu se mai face o diferențiere în funcție de masă, ci din se face o diferențiere în funcție de risc. În același timp, statele membre au o clasificare pe bază de masă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că statele membre trebuie să-și schimbe regulile pentru că există această nouă clasificare la nivel european sau nu există nicio legătură între clasificarea la nivel european și cea la nivel național. Uh, Asta ar fi prima întrebare. A doua întrebare. Ești în favoarea uh, înregistrării tuturor tipurilor de drone? Am nepoți care își doresc o dronă de Crăciun. Să înțeleg că chiar dacă drona e o jucărie, ea ar trebui să fie înregistrată din punctul tău de vedere. În al treilea rând, răspunderea Directiva privind uh, răspunderea produselor spune că producătorul este uh, poartă răspunderea pentru uh, defecte. Îmi pot imagina că proprietarul ar putea deveni răspunzător pentru încălcarea, ce știu eu, sferei private. Nu e același lucru, nu e așa? Există două tipuri de răspundere aici. Uh, deci cum ai explicat tu aceste două tipuri de răspundere? Sau poate că nu te-am înțeles eu bine. Înregistrarea, în primul rând. În SUA, toate dronele cu o greutate de peste 250 de grame trebuie să fie înregistrate. Putem merge în direcția asta. Uh, sau am putea exclude dronele de jucărie sau dronele utilizate în scopuri uh, recreative sau de dimensiuni foarte, foarte mici. Dar înregistrarea aceasta ar putea fi o chestiune foarte, foarte simplă. În Statele Unite, înregistrarea este online. Deci ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă cumpere o jucărie, o dronă de jucărie, uh, cu o greutate de peste 250 de grame, uh, trebuie să-ți dedici 10 minute din timpul tău uh, pentru înregistrarea online a acelui produs. Dar, bineînțeles, dacă dronurile sunt mai complicate și uh, sistemul de înregistrare este mai complicat. Dar cam așa funcționează mecanismul. După aceea, prima întrebare se referea la statele membre și relația dintre clasificări. Deci regulamentul acesta european uh, trebuie să se aplice în toate statele membre relația dintre regulament și legislația națională a statelor membre este foarte, foarte complexă. Ar trebui să o analizăm în detaliu. Eu am venit cu o imagine de ansamblu, dar dacă cerințele sunt uh, diferite, atunci, bineînțeles, că uh, prevalează regulamentul uh, european, pentru că regulamentul este mai tare decât legislația națională. E foarte interesant să observăm faptul că nu contează doar masa dronei. Și lucrul acesta este foarte important dacă ne uităm la contextul european. Legislația europeană a ținut cont de studiile demarate de-a lungul anilor și studiile acestea dovedea, dovedesc că riscul dronei nu are neapărat de a face cu uh, uh, masa sa, ci cu maniera în care poate fi utilizată, înălțimea la care poate zbura, etc., etc. Deci ținând ține, a ține cont de toate aceste criterii este uh, foarte important și asta face regulamentul până la urmă. Da, maniera în care regulamentul interferează cu legislația națională, asta trebuie analizat în detaliu. De cele mai multe ori cele două merg uh, pe aceeași linie, dar există într-adevăr cazuri în care regulamentul ar putea influența legislația națională pentru că regulamentul european se aplică imediat în toate statele membre. După aceea, Răspunderea. Există diverse tipuri de riscuri. cel mai important este să identificăm partea care este răspunsătoare direct uh, față de uh, în fața victimei. Victima n-ar trebui să fie lăsată uh, așa uh, Uh, să se descurce în hățișul acesta al fragmentării uh, legislației. S-ar putea ca uh, drona să fi fost, să fi, să fi avut un defect de design, dar s-ar putea ca drona să fi fost pur și simplu pilotată greșit. Toate acești, toți acești factori ar putea duce la accidente sau la încălcarea sferei private, etc., etc. Deci, din punctul acesta de vedere, din punctul de vedere al răspunderii, imaginea este foarte fragmentată. Și fragmentarea aceasta, bineînțeles, este în detrimentul victimei victima pur și simplu are din ce în ce mai puține șanse să obțină compensațiile, despăgubirile la care are dreptul. În statele membre vedem în momentul de față că se încearcă identificarea, identificarea părții uh, responsabile pe baza unor uh, criterii obiective. Din punctul acesta de vedere există uh, un fel de uniformitate la nivel uh, european. De cele mai multe ori, operatorul este considerat a fi responsabil. Mie mi se pare că ideea aceasta este una rațională și dacă mergem uh, cu această idee în continuare, alături de ideea aceea a ghișeului unic, uh, atunci cred că, pe de o parte, am reușit să simplificăm sistemul și uh, ne-am putea asigura, de asemenea, că victimele, victimele obțin despăgubirile la care au, de care au nevoie. Comisia, dacă dorește să intervină. Yes. Uh, hello, I'm uh, Claudia Martinez. I'm uh, the... Mulțumesc. Reprezint DG Grow, care se ocupă de directiva aceasta privind uh, răspunderea produselor. Și noi considerăm că această directivă este relevantă în momentul în care se stabilește răspunderea pentru producător, asta în cazul unui defect de producție, uh, Bine, rămâne de văzut cum anume se poate dovedi faptul că acel, acel accident a fost cauzat până la urmă de uh, defectul de producție. Și că accidentul nu se datorează pilotajului prost. E drept că directiva aceasta datează din 85, dar noi uh, considerăm că directiva ofere, oferă în continuare victimelor posibilitatea de a obține compensații, desfăgubiri. Mm. În momentul de față discutăm despre modificarea acestui cadru juridic. Există o serie de grupuri uh, de experți care se ocupă de subiectul acesta, respectiv două grupuri de experți care tratează subiectul răspunderii produselor analizează și uh, dronele, acestea sunt uh, uh, demersuri ale Comisiei Europene în sensul creierii unor rapoarte pe tema noilor tehnologii și a răspunderii care trebuie să fie suportate pentru acestea. Deci discuțiile sunt în curs și uh, vom vedea cum vor uh, decurge. Mulțumim, domnul Cavada. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare pentru invitatul nostru. Echilibrul răspunderii, răspunderilor. Cum îl întrevedeți dumneavoastră? În ceea ce privește producătorii, Iată, Comisia Europeană lucrează pentru a clarifica această răspundere, dar mai există și răspunderea pilotului, bineînțeles, care nu trebuie să fie trecută sub tăcere. Cum credeți că ar putea fi echilibrate aceste două tipuri de răspundere pentru, în contextul accidentelor care pot apărea? Mulțumesc. Haideți să clarificăm. Operatorul nu este producătorul Operatorul este ceva cu totul diferit. Producătorul dronei, bineînțeles, este o parte importantă, are răspundere în, uh, în conformitate cu directiva din 85, dar operatorul este cel care operează drona mm, și în uh, scopuri comerciale. Chiar dacă legislația europeană nu intră în detalii, Uh, operatorul este considerat a fi uh, răspunzător. Avem această, această responsabilitate, răspundere la nivel european și mai avem și la, o mai avem la nivel uh, național, dar mai există și uh, regulile din directiva din 85. Îmi dau seama că această directivă în momentul de față este în curs de a fi uh, revizuită, de fapt uh, este discutată de o serie de experți. Uh, eu nu uh, cunosc cazuri în care uh, dronele să fie uh, sau să fie existat, nu, nu cunosc cazuri de drone care să fi fost verificate în temeiul acestei directive privind răspunderea produselor. Bineînțeles, în ceea ce privește piloții, răspunderea este una fără de tăgată, dar când vine vorba despre despăgubirile acordate uh, Uh, victimelor, consider că răspunderea operatorilor ar trebui să fie, pri, uh, să, să fie primordială. Pentru că asta ar însemna că victima poate cere despăgubiri operatorului, rămânând mai apoi ca operatorul să dea în judecată producătorul, în cazul în care există o, un defect, sau uh, să dea în judecată pilotul în cazul în care consideră că pilotul este răspunsător pentru acest uh, accident. Deci această soluție ar fi cea mai potrivită, ar fi uh, în două etape. Uh, practic, victima ar clarifica sau s-ar adresa unei, unui singur, uh, unui, unei singure entități, respectiv operatorul, rămânând ca operatorul mai apoi să dea în judecată pe cine dorește sau pe cine consideră că este responsabil. Deci așa ne putem asigura că despăgubirile pot fi obținute. Acum, uh, nu cred neapărat că regulile cu privire la răspundere ar putea îmbunătăți uh, educația uh, sau formarea piloților. Eu nu cred că regulile din Statele Unite ale Americii sau Cehia sunt neapărat cele preferabile. Dar cine este operatorul din punctul dumneavoastră de vedere? Dacă o dronă este produsă în China sau Brazilia, Brazilia o marcă comercială decide să vândă aceast, acest produs. Deci, cine, cine este până la urmă uh, re, răspunzător din punctul dumneavoastră de vedere? Pentru că am senzația că dumneavoastră lăsați complet pilotul la o parte. Voi încerca. Eu încerc să mă pun în poziția, în postura victimei, care încearcă să, obține, uh, să obțină despăgubiri. Dacă drona este operată în scopuri comerciale, s-ar putea ca respectiva dronă să fie uh, uh, operată de o societate comercială și uh, operarea se face practic de, diverse, de diversi piloți. Uh, dacă să ne gândim la, la accidentele aeriene. Dacă se are loc un accident uh, aerian, eu, victima, nu dau în judecată uh, pilotul, ci dau în judecată uh, compania aeriană, rămânând ca acea companie aeriană să dea în judecată pilotul în care îl consideră uh, responsabil. Deci consider că sistemul acesta este mai simplu. Bineînțeles, răspunderea pilotului uh, este fără de tăgadă. Pot, fi, uh, pot exista reguli penale. Uh, există mai multe uh, reguli care pot fi folosite pentru a obliga pe pilot să aibă un comportament responsabil. Dar ce vreau eu să vă spun astăzi? Consider că regulile de răspundere civilă ar trebui să aibă drept obiectiv asigurarea despăgubirilor pentru victime. În momentul de față, sistemul fragmentat care Uh, uh, sistemul uh, fragmentat este până la urmă în detrimentul victimei. Victima nu știe pe cine să dea în judecată, pe operator, pe pilot, pe producător. De cele mai multe ori va alege să nu mai dea în judecată pe nimeni și va rămâne fără despăgubiri. Deci considerăm că, sau consider că e important ca măcar o parte să fie desemnată ca responsabilă sau răspunzătoare în fața victimei și în felul acesta despăgubirile sunt obținute. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră, pentru explicațiile pe care le-am primit. Din păcate, va trebui să încheiem această temă, să trecem uh, la următorul punct de pe ordinea de, uh, noastră de zi. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Bine, trecem acum la punctul 11. Doamna Moran Chartier ni s-a alăturat astăzi. Doamna Moran Chartier a fost până la finele lui 2018 coordonator al Parlamentului European pentru Drepturile Copilului. Doamna Moran Chartier a venit astăzi alături de noi pentru a ne prezenta raportul de activitate și recomandările sale pentru uh, Uh, mandatul pe care l-a obținut uh, uh, începând cu ianuarie 2017 până la finele lui 2018 pentru problemele legate de drepturile copilului. În această perioadă, doamna Moran Chartier a schimbat rolul coordonatorului Parlamentului European pentru răpirile internaționale de copii. Dar în același timp a ținut sau a tratat o serie de uh, cazuri care au fost aduse la cunoștință de către victime, uh, a luptat de asemenea pentru sporirea gradului de conștientizare în ceea ce privește ne- impactul negativ pe care cazurile acestea îl au asupra familiilor și copiilor, dar, uh, bineînțeles, doamna Moran Chartier a investit mult efort în ceea ce privește coordonarea activităților Parlamentului European și în ceea ce privește crearea unui uh, ghișeu uh, atât la Parlamentul European uh, cât și în, în uh, afară în ceea ce privește drepturile copiilor. Mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră de astăzi și așteptăm cu nerăbdare să ascultăm recomandările dumneavoastră. Doamna Corața Bild, actualul coordonator pentru drepturile copilului, care și-a preluat mandatul în ianuarie 2019, m-a informat că, din păcate, nu va putea participa la ședința noastră de astăzi, Doamna Corața Bild este într-o misiune de observare a alegerilor în Ucraina, dar bineînțeles vă transmite salutările domniei sale. Doamna Moran Chartier, aveți cuvântul. Merci infiniment, euh, monsieur le président, euh, euh, mes chers collègues. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mulțumesc că m-ați primit astăzi uh, alături de dumneavoastră ca să vă prezint acest raport. De fapt, trebuie să o fac în fața Comisiei pentru Afaceri Juridice înainte de a putea prezenta acest raport uh, biroului. Asta e procedura normală. Dar oricum mi-a făcut o mare plăcere, domnule președinte, să aflu că îmi dați timp de vorbire pentru a vă putea prezenta rezultatele acestei munci. Mm-hmm. Și, într-adevăr, eu mi-am asumat această răspundere de a juca rolul de coordonator pentru Parlamentul European în ceea ce privește drepturile copilului din ianuarie 2017 până în decembrie 2018, după cum bine a spus, și salut uh, pe Mayred McGuinness, colega mea, și Ana Maria Corața Bill, de asemenea altă colegă, Mayred McGuinness, care a ocupat uh, funcția asta înaintea mea și Ana Maria Corața Bill, adică succesoarea mea. Deci e un lanț întreg de producție, ca să spun așa, domnule președinte, și raportul acesta de care dispuneți azi vine în urma raportului doamnei McGuinness, pe care l-ați prezentat la vremea sa și care a fost și prezentat uh, biroului înainte ca subsemnata să reia ștafeta și apoi va fi urmat de raportul colegii mele și vreau din inimă să mulțumesc administrației, secretariatului Comisiei Jurii. Îi mulțumesc sincer pentru că fără colegele de la secretariat n-am fi putut uh, face munca comanditată de birou pentru că într-adevăr a trebuit să continuăm uh, pe baza celor făcute până acum. Era vorba de un post de mediatoare, acum devine un post de coordonatoare și atunci chiar am pentru ce să mulțumesc celor două colegi de la uh, secretariat care m-au ajutat uh, cu marea lor experiență și putere de muncă. Și apoi, deci, ca urmare a recomandărilor adoptate de predecesoarea mea, doamna vicepreședintă Mayred McGuinness, du... titlul și orientarea rolului mediatoare au fost uh, modificate în mandatul meu, au fost modificate în aprilie 2018 de către birou ca să se răspundă preocupărilor juridice și evoluției postului de mediator. Trebuie să vă spun că nu sunt uh, măsuri luate așa uh, ca urma unor senzații avute. Nu, există o întreagă jurisprudență, o legislație întreagă în ce privește munca de mediator și uh, postul nostru nu corespunde acestei legislații și la sfatul doamnei McGuinness mi s-a recomandat de către birou să adaptez și să uh, fac să evolueze această funcție, deci a fost botezată coordonatoare pentru drepturile copiilor și vă mulțumesc pentru că împreună cu domnile voastre am organizat o audiere foarte interesantă cu profesioniști din domeniu și dumneavoastră ați jucat uh, un rol uh, motor, ca să spun așa, în evoluția despre care vorbesc eu. Deci mandatul este extins ca să se includă și protecția și promovarea drepturilor copiilor în plus față de uh, puterile uh, originale în ce privea răpirile de către părinți, uh, răpiri transfrontaliere. Și raportul pe care îl aveți astăzi în fața ochilor are mai multe obiective. În primul rând, să se facă un rezumat a celor realizate în cei doi ani de mandat, să explice care a fost evoluția funcției de mediator și apoi încă lucrul la care țin eu de fapt cel mai mult, în lanțul acesta să se propună o serie de recomandări, cum am primit și eu de la predecesoarea mea, ca să putem face o profesionalizare și să asigurăm durabilitatea acestei noi funcții de coordonatoare. În acest scop propun și o abordare metodologică a acestor procese și în ce privește sfera de aplicare uh, a colegei care îmi urma în această funcție, colega Ana Maria Corața Bild, și pentru viitor în general. Deci, care e situația astăzi uh, în ce privește răpirile parentale transfrontaliere? Pentru început v-aș prezenta care a fost principala activitate în timpul mandatului meu și asta deja este practic un istoric al acestei funcții, aceste răpiri transfrontaliere, sunt în uh, continuă creștere. E o creștere constantă pentru că există această realitate de natură sociologică a unei evoluții a numărului de familii internaționale, deci crește numărul de cupluri internaționale și uh, crește și numărul divorțurilor, de asemenea, în paralel și uh, la separarea cuplului se poate întâmpla ca soții care sunt uh, din, de origini diferite, din țări diferite, nu găsesc o înțelegere pentru uh, cine anume rămâne, la cine anume rămâne copilul și unul dintre părinți poate hotărâ să uh, ia cu el copilul sau copiii și să-i ducă în țara sa de origine sau în altă parte, în alte state. Uh, e foarte greu să se urmărească traseul acestor copii și fără consimțământul uh, Uh, celălalt membru al cuplului comite o răpire parentală și acești copii sunt văduviți de relația cu celălalt părinte, sau mă rog, partener și pur și simplu li se pierde urma. Mă gândesc la cazuri de copii care au fost răpiți uh, din Europa și au ajuns în America de Sud, America Centrală, trec dintr-o țară în alta și li se pierde urma câteodată. În calitate de coordonatoare a Parlamentului, în perioada aceasta de 2 ani, uh, ocupându-mă de drepturile copiilor, uh, am fost activă la mai multe niveluri. Mai întâi, uh, împreună cu părinții care mi-au solicitat asistența, le-am adus la cunoștință de drepturile lor, i-am sprijinit, Mm, i-am îndrumat uh, cui să se adreseze, juriștilor din acest domeniu, că sunt uh, părinți care se confruntă și cu mari probleme psihologice, care sunt dezarmați, care nu mai știu cui să se adreseze și ce să mai facă. Uh, chiar pot să spun că trec printr-o situație de spoliere, pentru că părinții sunt spoliați de prezența unuia din părinți, dar și părinții sunt spoliați, le sunt retezate legăturile afective cu copiii deci au nevoie de implicarea noastră. De asemenea, pot să spun că am fost convinsă că a trebuit ca în același timp să mă și ocup de cazurile astea individuale și să caut soluții ca să nu mai existe situația asta de spoliere, dar în același timp să identific și problemele de natură structurală recurente și zonele geografice Uh, problematice ca să putem avea și o acțiune la nivel politic, la nivel diplomatic și datorită domnilor voastre, pentru că uh, s-a făcut ca urmare a audierii organizate în comisie în Jurii, am putut și eu să intru în legătură cu delegațiile interparlamentare ale Parlamentului European și am profitat și de numeroasele forum, foruri de dialog, de rețelele pe care ne le oferă Parlamentul European. Și aș dori așadar să vă ofer și câteva cifre pe care le găsiți în raport, dar pe care le voi scoate în evidență pentru că eh, ele corespund unor tendințe foarte importante. Așadar, pe durata acestor doi ani, împreună cu Vanessa și cu Irene și cu Stefanie de la birou meu, ne-am ocupat de 108 cazuri de răpiri de copii deci era vorba de divorțuri, separări transfrontaliere. Deci vorbim despre 108 cazuri, dintre care marea majoritate se referă la răpiri de natură complexă și foarte, foarte conflictuale. Procedurile adesea durează de ani și ani de zile sau că s-au finalizat printr-o hotărâre de returnare a copilului într-o țară de uh, reședință normală, dar care, uh, hotărârea care n-a fost niciodată executată. Deci, sunt numeroase cazuri și spun și, sunt, sunt cazuri aflate în impas sau că s-a refuzat întoarcerea copilului și părintele victimă nu are posibilitatea de a vizita sau de a intra în contact în legătură cu copilul. Și când au luat legătura cu mine, părinții aceștia victime mi-au spus că au epuizat toate căile de atac și pur și simplu n-au mai știut cui să se adreseze, n-au mai avut cui să se adreseze, n-au putut fi ajutați în țara de origine și adesea vorbim de părinți care, din punct de vedere emoțional, sunt epuizați, nu mai au nici resurse financiare ca să-și continue lupta și problemele cele mai des întâlnite sunt faptul că există, este emisă o ordonanță pentru reîntoarcerea copilului, dar ea nu este pusă în executare. Apoi, procedurile judecătorești uh, suferă de mari întârzieri sau părintele victimă nu-și poate exercita dreptul de vizită a copilului și uh, tot așa o preocupare în ce privește bunăstarea copilului uh, răpit. Uh, Cererile de asistență au provenit din partea, în aproape 70% din cazuri, din partea taților, 27% din partea unor mame și 2% din partea unor bunici. Asta înseamnă că e vorba de o problemă comună întregii familii și copilul are nevoie de toată familia, de toți membrii familiei ca să poată avea o dezvoltare armonioasă și cifrele și tendințele mondiale uh, de la conferința de la Haga ne spun același lucru. Conferința de la Haga, de drept internațional privat uh, și organizația sub egida care au fost elaborate convențiile din 1980 care se ocupă de probleme de natură civilă prezentate de răpirile internaționale de copii și apoi mai este o convenție din 86 în legătură cu 96, mă scuzați, în ce privește responsabilitatea parentală și protecția copilor. Deci 80% din cazuri uh, mama uh, răpește copilul și îl ia, îl duce în altă țară sau țara sa de origine, mai mult de jumătate din cazurile de răpiri sau cazurile de drept de vizită uh, refuzate sunt intra-europene, pe de altă parte. Deci mai mult de jumătate sunt între state europene. Asta înseamnă că încă mai vorbim de o mare parte de răpiri de copii care uh, se situează în afara granițelor Uniunii Europene și acolo sunt mari probleme. Fiecare caz este tratat individual de către birou și are nevoie de o grijă și o Uh, considerație deosebită, e nevoie de timp pentru a face evaluarea, pentru a alege cel mai bun, cea mai bună soluție. Din acest motiv, echipa comisiei dumneavoastră, domnule președinte, e formată în mod transfrontalier, deci se face o mediere parentală transfrontalieră și tratează fiecare, fiecare caz în mod imparțial, în mod profesionist și uh, respectându-se sensibilitățile fiecăruia, părinții sunt îndrumați să se adreseze unor asociații profesionale adaptate nevoilor lor și cu care biroul meu are relații de încredere cu avocați, cu mediatori, cu judecători specializați, judecători de familie, uh, specializați în cazuri uh, internaționale și apoi autoritățile centrale ale statelor membre. Sunt cazuri foarte dificil de rezolvat. Să nu uităm că Eh, fiecare din acești copii este eh, văduvit de prezența unui părinte, a unor bunici, a familiei în sens larg, a prietenilor, a celor care vorbesc limba lor, eh, membrii culturilor. Deci e o formă de maltratare, de rele tratamente. De aceea, noi trebuie să continuăm să facem tot ce putem la nivel politic ca să consolidăm instrumentele legale și nelegislative pe care le avem ca să rezolvăm problemele astea dificile. Sunt mai multe instrumente pe care le avem la dispoziție. Am și făcut, uh, respons, uh, am și făcut uh, anumite recomandări, mai întâi pe calea diplomației, deci recursul mai bun la rețelele diplomatice interne și externe pentru a aborda problemele sistematice în statele membre și în statele terțe. Vă pot da un exemplu, am mobilizat mai multe delegații interparlamentare care au relații cu uh, țările Americii Latine, cu care întâmpinăm noi probleme de comunicare, probleme deosebite și m-am adresat și deputaților europeni, apoi deputaților acestor țări, în colaborare cu conferința la Haga și am putut uh, contribui la încurajarea revizuirii codurilor de procedură și uh, la crearea unor canale de comunicare cu autoritățile centrale e un model care poate fi reprodus, un model prin care deputații europeni pot și ar trebui să acționeze. Cel de-al doilea punct, domnule președinte, se referă la rolul biroului, de, la biroului coordonatoare care trebuie să devină un punct central pentru activitatea de mediere familială internațională care să promoveze medierea, prevenția prin rețele de profesioniști cu care noi am stabilit relații excelente și să încurajeze de asemenea cooperarea între autoritățile judecătorești și administrative între state. Este și asta un mod foarte eficient de a acționa care ne-a permis să rezolvăm câteva cazuri foarte dificile. Nu o să intru aici în detalii în legătură cu tot ce a făcut biroul. Găsiți informațiile în detaliu în raport. Vreau doar să subliniez conferința care a avut loc în cadrul acestei comisii juridice în luna noiembrie anului trecut și pentru care vă sunt foarte recunoscătoare, conferințele la care au participat uh, profesioniști în domeniu care cunosc situația la fața locului și care ne-au adus soluții pe vi- pentru viitor în ce privește medierea și audierea copiilor. Uh, și insist asupra rolului foarte important pe care îl poate juca Parlamentul European pentru a susține, pentru a încuraja aceste rețele de profesioniști care fac uh, o treabă excelentă uh, ajutându-i pe părinți și vreau să mai subliniez importanța medierii în soluționarea acestor conflicte uh, familiale, medierea și fac apel în acest sens la instituția noastră să facă tot ce îi stă în puteri în viitorul mandat ca să încurajeze să promoveze recursul acesta alternativ la justiție, deci medierea. În ce privește cooperarea între state membre, biroul este asociat uh, muncii rețelei judiciare europene care în mod constant uh, vede colaborarea autorităților de resort între statele membre care este activă în ce privește aplicarea regulamentului Bruxelles 2 bis. Deci aveți uh, numeroase șanse de acționa și apoi în ce privește dreptul copiilor, care face parte din mandatul extins, a specificat că uh, coordonatarea trebuie să fie punctul de legătură pe drepturile copiilor, atât în cadrul Parlamentului, cât și în relațiile cu exteriorul. Este o evoluție care trebuie să fie cunoscută și recunoscută ca fiind un mare pas înainte, pentru că demonstrează că Parlamentul European recunoaște importanța drepturilor copiilor și se angajează în mod concret în promovarea și protecția drepturilor copiilor. Deci din aprilie 2018, de la decizia biroului, am putut să lucrăm la elaborarea unei metodologii pe baza celor mai bune practici și deci trebuie să dezvoltăm o, o rețea cu, cu comisiile parlamentare și partenerii noștri instituționali, europeni și nu numai. Și atunci consideră că coordonatoarea trebuie să fie punctul central, în aval, înainte de orice fel de informații în ce privește dosarele care au impact asupra dreptului copilor, drepturilor copiilor. E o, o temă foarte importantă, vă puteți da seama, și aici Parlamentul nu doar că trebuie să fie un punct de contact, ci să fie și un punct central și să fie cunoscut ca atare. Și trebuie ca toți deputații să se mobilizeze în acest sens. Deci să nu fie o activitate rezervată doar uh, câtorva parlamentar, ci fiecare dintre noi în comisiile parlamentare să se mobilizeze în slujba soluționării acestor uh, litigi, acestor probleme également que la coordinatrice puisse être le point. De asemenea, coordonatoarea ar trebui să fie un punct de contact uh, în cadrul Parlamentului uh, pentru instituțiile și organizațiile internaționale, pentru societatea civilă. În acest sens, au stabilit deja contacte în acești doi ani de lucru cu uh, coordonatoarea din coordonatoarea pentru drepturile copilului, cu UNICEF, uh, Agenția pentru Drepturile Fundamentale și alte instituții, ideea fiind ca aceste Uh, rețele să se lărgească, să se extindă cât mai mult și fiecare punct să devină un uh, um, punct de referință pentru aceste subiecte. Coordonatoarea de la uh, Parlament trebuie să se asigure că Parlamentul European este mai activ în uh, ceea ce privește drepturile copiilor în fața societății civile și în fața cetățenilor noștri. Ajungem acum în momentul alegerilor, iată un nou aspect al rolului Parlamentului care trebuie să fie vizibil pentru concetățenii noștri. Vă mulțumesc pentru atenție. Este o sarcină dificilă, deosebit de dificilă, pentru că trebuie să dăm să tratăm și partea individuală și partea colectivă. Uh, aspecte profesionale, dar în același timp subiecte deosebit de delicate și, domnule președinte, doresc să mulțumesc Comisiei Juridice și secretariatului dumneavoastră pentru tot ce au făcut în acești doi ani în care am, uh, mi-am asumat această funcție și în funcție de uh, ceea ce veți spune și dumneavoastră, voi prezenta acest raport de activitate și biroului la următoarea sa ședință. Vă mulțumesc! Now it is uh, time for... Mulțumesc uh, foarte mult, spune președintele, și acum uh, îi întreb pe membrii comisiei dacă au întrebări. Doresc să subliniez că avem membrii de la comisiile FAM, DROA, LIBE și PETI să participe la această prezentare. Vă întreb, aveți observații, întrebări? Nu pare să fie așa. Prin urmare, doamnă Moran Chartier, vă mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce ați făcut, uh, pentru toate eforturile dedicate concetățenilor noștri, sprijinindu-i în situații familiale dificile și în pregătirea mandatului viitorului coordonator al Parlamentului European pentru drepturile copilului, o funcție importantă pentru instituția noastră. Vă sunt recunoscător pentru moștenirea și foaia de parcurs pe care o lăsați succesoarei dumneavoastră și instituției noastre în general. Comisia Jurii își asumă angajamentul de a-și continua colaborarea cu uh, actualul coordonator pentru a contribui la promovarea și respectarea drepturilor copilului. Uh, prin urmare, ne asumăm și sprijinim recomandările prezentate de dumneavoastră astăzi. Vă mulțumesc încă o dată, doamnă, uh, pentru prezența dumneavoastră aici. So, dear colleagues, we Dragi colegi, continuăm cu voturile. Primul vot se referă la raportul domnului Le Breton, temeiul juridic, articolul 39, pentru adaptarea mai multor acte legislative referitoare la utilizarea procedurii reglementare cu control parlamentar. Deschid votul. Close the vote. Votul s-a închis. Se adoptă în unanimitate. Felicitări domnului Le Breton. Următorul vot se referă la raportul doamnei Regner, acordul provizoriu rezultând din în negocierile interinstituționale privind transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere. Domnul Karim, uh, îmi cer scuze uh, că vă întrerup, dar uh, aștept să-mi fie adusă cartela de vot dacă acceptați între timp să votez prin ridicarea mâinii. Președintele acceptă. De, votul s-a deschis. Votul s-a închis se adoptă cu 13 voturi pentru și 2 împotrivă, dacă numărăm și votul domnului Karim. Felicitări doamnei Reckner. Continuăm cu raportul doamnei Rozier cu privire la acțiunile Uniunii în urma aderării la actul de la Geneva, al acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice. Votul s-a deschis. Yes, close it. And that has been adopted. Se adoptă în unanimitate. Felicitări, doamnei Rozier. Un alt raport, tot al doamnei Rozier. Un proiect de recomandare privind aderarea Uniunii Europene la actul de la Geneva uh, al acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Din nou, unanimitate. Felicitări, doamna Rozier. Și ultimul vot, raportul meu privind petiția numărul 1006 din 2018, adresată de Barbara Ștrenadova. Deschid, deschid votul. Votul s-a închis. Și încă o dată, adoptare în unanimitate. Asta a fost. So, dear colleagues... Dragi colegi, am parcurs aproape tot ce era în programul zilei de astăzi. Acesta a fost ultimul punct al uh, ședinței comisiei noastre separate, dar vom mai avea o ședință comună și un vot comun cu Libe la, aici la Bruxelles mâine pe 2 aprilie și încă o ședință comună cu Comisia Cont pe 15 aprilie luni la Strasbourg. Nu uitați așadar și de aceste ședințe. și pentru continuarea acestei ședințe. Ne întâlnim la ora 6 la etajul 3 al clădirii Altero Spinelli. Cum spuneam, aceasta este ultima noastră ședință separată uh, în acest mandat. Uh, prin urmare, doresc să vă mulțumesc pentru răbdarea pe care mi-ați acordat-o în calitate de președinte al acestei comisii. Doresc să mulțumesc secretariatului pentru sprijinul acordat, fără de care nu aș fi putut să prezidez această comisie. Președintele cu amabilitate mulțumește și interpreților pentru contribuția pe care și-au adus-o lucrărilor uh, acestei comisii. și sper că vom uh, marca aceste eforturi comune prin sărbătorirea de la ora 6, 18. Uh, Doamna Kaufmann. Mulțumesc, domnule președinte. Ați spus că este ultima noastră ședință ordinară astăzi. Prin urmare, permiteți-mi uh, să profit de ocazie pentru a vă mulțumi dumneavoastră în calitate de președinte pentru colaborare. Permiteți-mi să le mulțumesc de asemenea colegilor, uh, colaboratorilor uh, grupului politic, dar și secretariatului comisiei. Cu siguranță secretariatul a avut mult de lucru în mandatul acesta. Dați-mi voie să vă spun că întotdeauna mi-a făcut plăcere să fiu membra acestei comisii și dat fiind uh, că nu mă voi mai prezenta la următoarele alegeri europarlamentare, permiteți-mi uh, să vă urez uh, tuturor celor care vă veți prezenta la următoarele alegeri mult, mult succes și dumneavoastră, domnule președinte. Mulțumesc! So, Mulțumesc foarte mult, ne revedem la ora 18. Mulțumesc!